Dragi colegi, bun venit! Vă mulțumesc pentru prezență. Aș vrea să spun bun venit colegilor noștri. Vom avea dezbaterea în legătură cu raportul de punere în aplicare a programului Erasmus+. Plus. Raportor este domnul Milan Zver și aș vrea să spun bun venit și grupului de lucru care a lucrat la acest studiu din partea Departamentului de Politici B, domnul Gochter și domnul Ketunen. Și acum voi continua în italiană, dacă doriți să vă puneți căștile. Go to four, to two. Is... Pe canalul 2 aveți limba engleză. Okay.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 informații în legătură cu acest program Erasmus Plus, un program extrem de important pentru sport, tineret, învățământ. Este pe perioada 2014-2020, s-a luat o decizie și este pentru prima oară când se pune în aplicare această decizie luată la conferința președinților. Toată lumea este de acord cu această procedură și anume aceea de a începe un proces care va trece prin evaluare la jumătatea mandatului și Parlamentul European va participa la această evaluare și aceasta din două motive. În primul rând, avem competențe mai uh, sporite la Parlamentul European, o putere de control mai mare, în primul rând, și, în al doilea rând, ar fi uh, foarte util să comunicăm Comisiei încă de pe acum uh, propunerile noastre și reflexiile noastre în legătură cu acest program, în legătură cu obiectivele, dacă au fost atinse sau nu, și să ne gândim la cum s-ar putea modifica programul după 2020. Două studii au fost prezentate în urma primei experiențe Erasmus, ne bazăm pe date care au fost colectate prin intermediul chestionarelor la nivelul agențiilor naționale, s-au făcut interviuri prin aceste agenții și al doilea studiu realizat de EPRS și care se baza pe schimburi de bune practici este Universitatea de Științe Aplicate din Turcu, care a realizat acest uh, al doilea studiu. Bun venit încă o dată experților invitați astăzi. Îl avem aici și pe directorul Agenției Naționale din Germania și domnul Trațert, care este directorul agenției din Flandra. Ambii își vor aduce uh, comentariile pe marginea acestor studii. Domnul Strațer ne va prezenta câteva observații. Vă rog, vă dau cuvântul. Hvala za besedo, gospa predsednica. Hvala tudi. Domnul Sver, mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați asigurat uh, să avem o prezență uh, crescută la ședința de astăzi și mulțumesc pentru că ne-ați asigurat și uh, cabina de slovenă care să ne ofere interpretare. A fost o adevărată onoare pentru mine să pregătesc acest uh, raport alături de doamna Lubașca și de alți colegi și sunt convins că acest raport um, își va aduce contribuția în mod pozitiv pentru alte rapoarte în cadrul cărora analizăm implementarea programului Erasmus+. Sunt uh, foarte mulțumit că avem uh, această oportunitate astăzi pentru că sunt un susținător al acestui program. Program care a început în 2014, deci nu avem atât de multe date colectate pe care să ne bazăm analizele. Dar, deși nu avem atât de multe date, atât de multe informații și E adevărat că vom avea și mai multe date la sfârșitul anului, după ce vom fi adoptat uh, raportul. Chiar și așa, raportul reprezintă un document uh, foarte important. Eu am luat legătura cu mai mulți actori implicați și o voi face și în continuare. Așa cum spunea doamna președintă, s-au făcut deja studii pe această temă deci e vorba de niște prime evaluări, prime studii, care ne oferă deja câteva idei în ceea ce privește implementarea programului Erasmus+. După ce am uh, analizat aceste prime studii, pot să trag concluzia că din punct de vedere metodologic aceste studii au fost foarte bine realizate și tocmai de aceea consider că uh, și concluziile la care s-a ajuns uh, sunt valide. Consider de asemenea că uh, concluziile din raportul nostru vor fi foarte utile la momentul viitor când vom uh, dezbate procesul de implementare. Anul trecut, în luna noiembrie, am organizat un eveniment pe tema uceniciei și am organizat și o conferință pe tema Erasmus Plus. Am pregătit și alte evenimente care ne așteaptă. O a doua audiere publică a PPE-ului pe tema Erasmus Plus, o audiere care se va centra mai degrabă pe rolul tinerilor pentru că în prima audiere care a fost organizată anul trecut în luna decembrie, ea se centra mai mult pe educație de tip formal. În luna septembrie avem prevăzută o întâlnire la Ljubljana, în Slovenia, cu domnul comisar Navracici. Deci uh, avem uh, mai multe evenimente pregătite, avem multe oportunități pentru a ne întâlni cu diversi actori și pentru a avea un schimb de informații, pentru a colecta date în legătură cu felul în care ei evaluează procesul. Știm care sunt principalele obiective ale programului Erasmus+, îmbunătățirea uh, competențelor și îmbunătățirea posibilității de a fi ocupat pentru a rezolva una din probleme și anume lipsa de competențe. Noul program încearcă să simplifice lucrurile și să interconecteze diversele sectoare existente pentru ca toată lumea să se implice. Cei implicați ne-au spus că în sistemul actual există destule probleme, că mm, sistemul este complex, există probleme de comunicare cu Comisia Europeană și, bineînțeles, că există o lipsă de fonduri la nivel bugetar. Comisia Europeană încearcă să rezolve toate aceste probleme neplăcute atunci când e vorba de punerea în aplicare a programului însă sunt convins că nu mai e posibil să ne întoarcem astăzi înapoi la fostul program. Eu cred că sub programele trebuie să-și menține uh, propriile identități, așa cum au fost uh, făcute în trecut, Leonardo da Vinci, Comenius și așa mai departe. Toate aceste nume cred că ar trebui să se păstreze ca atare. Avem și strategia Europa 2020, strategia pentru educație și formare, strategia pentru tineret și știm foarte bine care sunt obiectivele tuturor acestor strategii. Însă, va trebui să ne centrăm și pe alte teme, cum ar fi, de exemplu, migranții, pentru a ne asigura că ei uh, se vor implica și în mod activ la nivelul societății. Avem uh, 15 agenții naționale care participă în acest program Erasmus+. Până acum, aceste agenții au utilizat 100% din uh, capacitățile financiare disponibile și asta înseamnă că programul este eficient și este unul de succes. Însă, programul nu poate supraviețui singur, izolat. Avem nevoie de o interconectare cu celelalte sectoare, cu sectorul învățământului, al mediului de afaceri. Există o adevărată rețea care înconjură Erasmus Plus și care a început să se dezvolte. Avem, pe de o parte, coaliția competențelor la nivel sectorial, diverse formate care ne permit o mai bună relaționare avem și Serviciul Voluntariatului European și așa mai departe. În trecut uh, se vorbea foarte mult de generația pierdută, pentru că foarte mulți tineri nu aveau locuri de muncă. Noi am reușit totuși să reducem numărul acestora. Și asta, între altele, și grație programului Erasmus+. În încheierea prezentării mele aș vrea să vă spun că Erasmus Plus este o poveste de succes și ar trebui să rămână ca atare. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult raportorului. Va fi foarte interesant să ascultăm și părerea experților la acest raport important. Și acum dau cuvântul domnului Ehte. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, sper să mă auziți bine, dacă nu, să mă atrageți atenția. Și va trebui să prezint în 10 minute, sper, care este rezultatul unui studiu pe care l-am făcut în legătură cu primii ani de implementare ai programului Erasmus+. și în ceea ce privește uh, partea de descentralizare a programului. Dumneavoastră sunteți experți în acest domeniu, deci știți ce înseamnă. Și uh, dacă nu înțelegeți prea bine uh, unde am ajuns, iată cei trei pași pe care îi voi urmări în prezentarea mea în primul rând voi face o scurtă introducere, vă voi vorbi despre metodologie, voi prezenta principalele rezultate sau concluzii la care am ajuns și după aceea voi intra în detalii în legătură cu aceste rezultate și voi trece la recomandări. Introducere și metodologie. Cine a realizat acest studiu? Eu sunt directorul unei asociații pentru cooperare academică care a realizat uh, acest studiu. Acest lucru uh, s-a întâmplat între aprilie și iunie 2016. Autorii sunt uh, eu însumi, Maria Mitici, care se află aici, și Irina Ferenci. Care a fost obiectivul nostru? Am încercat să uh, identificăm și să analizăm care sunt primele experiențe legate de implementarea programului Erasmus+, și ne-am centrat, pentru că acesta a fost uh, mandatul primit de la Parlamentul European, pe acțiunile descentralizate, deci doar pe acestea, pe acțiuni care sunt implementate de așa numitele agenții naționale. Am realizat uh, un sondaj online pentru uh, toate aceste agenții naționale, în total 61, și am primit răspuns într-un fel sau altul, de la aproape 40 dintre ele. Deci uh, e un procentaj destul de ridicat uh, din punct de vedere statistic și am avut și interviuri uh, pe telefon sau pe Skype. Iată, ajungem la primele rezultate. În primul rând i-am întrebat care sunt principalele avantaje ale acestui program Erasmus Plus și care ar fi uh, principalele slăbiciuni ale lui. Peste două treimi din agențiile naționale au considerat că acest potențial de cooperare transsectorial ar reprezenta principalul avantaj. O mare majoritate s-au pronunțat în acest uh, sens, dar uh, vorbim aici despre potențialul de cooperare, pentru că rezultatele ne arată că o bună parte din acest potențial nu s-a uh, tradus în realitate. În al doilea rând, se vorbește de arhitectura modificată, care nu mai este cea din trecut. Programul mm, anterior uh, se baza pe atitudinea sectorială, însă ținând cont de tipuri de activități, de acțiuni cheie. Și aceasta pentru a ajunge la realizarea potențialului pentru a avea un impact mai mare uh, în funcție de obiectivele stabilite de Parlament și de Comisia Europeană și Consiliu. Și acum trecem la următorul slide, și anume dezavantaje sau probleme. În primul rând, o funcționalitate limitată, uh, aș spune în mod eufemic, a, a instrumentelor IT, pentru că a, uh, toate acestea sunt prea numeroase și nu prea eficiente. Aceasta a fost principala plângere pe care am primit-o. De asemenea, complexitatea administrativă, birocrația, 75% din respondenți au spus au declarat acest lucru și pot să vă spun pentru că mă ocup de acest lucru din anii 80 încoace și pot să vă spun că atunci când e vorba de simplificare, nimeni nu e mulțumit, deci nu trebuie să uh, uh, o luăm prea dramatic acest rezultat. Pe de altă parte, există o preferență față de proiectele pe scară largă uh, care dezavantajă pe cei mai mici. Comisia se pare că preferă să ofere contracte mari pentru proiecte mari și asta înseamnă că uh, sectorul tinerilor cu aplicanți mai mici ca mărime este dezavantajat și, de asemenea, procesul de armonizare a mers prea departe, așa cum arată unii dintre respondenți. Acum, intrăm în detalii. Potențialul pentru cooperare la nivel uh, transsectorial. Aceasta era o adevărată speranță care era legată direct de noul program însă este prea devreme să dăm un răspuns bazându-ne doar pe evidența empirică, dar dacă ne gândim la așteptări și la primele experiențe, se pare că programul actual nu este atât de schimbat față de cel anterior. 65% din respondenți consideră că există o creștere moderată în ceea ce privește această cooperare transsectorială 8% consideră că este o creștere semnificativă și 25% că nu este nicio schimbare. Deci există un potențial de creștere, însă acest lucru nu se produce rapid uh, sau peste noapte. Pe de altă parte, există o lipsă de claritate. Agențiile s-au plâns în legătură cu ce înseamnă sau cum este definit mai pre, definită mai precis această cooperare. Recomandarea noastră ar fi ca această cooperare intersectorială să devină realitate, să se utilizeze potențialul pentru ca el să se transforme în realitate. Și acum voi trece la următorul punct, uh, regulile de programe între diversele sectoare de activitate. Este o, nouă caracteristică a noului program și a existat o dezbatere aprinsă înainte pentru a vedea dacă acest lucru poate funcționa sau nu. Din punctul de vedere al agențiilor naționale, practic nu s-a produs nicio schimbare pentru utilizatorii finali, deci studenți, staff, tineri și de asemenea nici pentru aplicanții la nivel instituțional și uh, nici pentru EACEA, deși mă întreb cum de știu asta pentru că ei nu au fost implicați. O schimbare în rău pentru agențiile naționale, pentru că povara este mai mare, și o schimbare în bine pentru Comisia Europeană. Da, nu știu dacă întotdeauna vezi că iarba e mai verde în curtea vecinului, dar oricum uh, nu trebuie să facem prea multe ipoteze aici. Pentru uh, tineri, rezultatele nu sunt atât de pozitive pentru că există prea multă armonizare. 40% practic din aplicanți au pierdut uh, ca și număr în primul an. Recomandarea noastră este să nu se facă mai multă armonizare. A fost bine că s-a trecut la un proces de armonizare, dar acum e nevoie de consolidare înainte de a merge mai departe. Al treilea punct, gestiunea financiară, care este importantă în toate programele, așa a fost încă de la început, de când a început um, programul Erasmus în anii 80, Introducerea costului unitar și a sumelor forfetare reprezintă o adevărată noutate sau cel puțin o introducere mult mai efectivă decât în programele anterioare. Acest lucru a fost văzut ca un avantaj pentru beneficiari. 54% din agențiile naționale consideră că uh, beneficiarii, uh, beneficiarilor le este mai ușor acum, 20% dintre agenții consideră că situația este neschimbată și doar 25,7% consideră că, practic, povara este mai mare din punctul de vedere al programului pentru beneficiari. Pentru agenții, uh, schimbarea nu este atât de marcantă. 44% consideră că munca este mai ușoară, 16% consideră că este neschimbată și aproape 40% consideră că este uh, mai împovărător. Deci uh, situația nu este foarte clară aici. Însă există și un câștig în sensul că viața este mai ușoară pentru gestiunea financiară un lucru pe care l-au prezentat agențiile atunci când e vorba de un număr uh, excesiv de audituri, uh, de IT-uri sau manuale și îndrumare. Și acum, în detaliu despre finanțarea. Programul Erasmus Plus, întrebarea noastră era dacă este bine finanțat sau nu. 52% consideră că este finanțat în mod adecvat, deci aproape același procentaj ca și în referendumul asupra Brexitului. Nicio agenție nu a considerat că sunt prea multe fonduri pentru acest program, ceea ce nu surprinde pe nimeni. Dacă vedem care sunt acțiunile cheie, aici lucrurile sunt mai nuanțate la acțiunea cheie 2, subfinanțată, peste 77% dintre ei uh, consideră acest lucru. Acțiunea cheie 3, finanțată în mod adecvat, uh, este uh, părerea majorității agențiilor, deci în jur de 63% dintre ele, iar la nivelul mobilității aceasta se află undeva între cele două. Acum, pe sectoare de activitate, 81% dintre agenții consideră că educația pentru adulți este subfinanțată, urmată de cea pentru tineret și educația școlară. De asemenea, sectorul BET este singurul unde există o majoritate de agenții naționale care consideră că finanțarea este adecvată. Deci, uh, problema care se pune este dacă aceste fonduri care există sunt suficiente. Au existat uh, critici și, în general, se consideră că finanțarea nu este suficientă și că se acoperă mai puțin din costuri decât în programele anterioare, unde nu existau sume uh, forfetare, dar nivelul de finanțare era mai mare și, deci, nivelul în general a scăzut. Recomandarea noastră, care nu se bazează practic pe aceste observații pe care tocmai le-am făcut, pentru că multe agenții s-au plâns că de multe ori într-o parte a programului aveau bani care le rămâneau, aveau nevoie pentru o altă parte a programului, dar nu puteau face un transfer între cele două din cauza regulilor bugetare foarte complexe și greu de înțeles. Acum, în ceea ce privește aplicanții și beneficiarii, nevoia de a avea noi tipuri de organizații, noi actori, NGO-urile de exemplu, sau instituțiile publice, 45%, sau uh, uh, firmele, în proporție de 38%, au înregistrat cea mai mare creștere. Cea mai mare parte din agențiile naționale consideră că implicarea acestor actori uh, nici nu a crescut, nici nu a scăzut, deci nu este un succes așa de mare. Erasmus Plus este văzut, așa cum spuneam și mai devreme, că ar favoriza marile proiecte și ar defavoriza organizațiile mai mici, care nu sunt atât de bine pregătite din punct de vedere administrativ, în special cele din rândul tinerilor. De asemenea, competitivitate ridicată pentru unele acțiuni, de exemplu acțiunea cheie 2, în special parteneriatele strategice, unde nivelul de acceptare este sub 10% în unele părți, ceea ce ar putea pune în pericol programul atunci când oamenii nu mai au încredere că au vreo șansă de reușită. Aproape am terminat, doamnă președintă. Acum, uh, uh, obiectiv special, am analizat problema persoanelor care vin uh, din uh, categorii sociale dezavantajate sau persoane cu nevoi speciale. Nu s-au înregistrat schimbări în ceea ce privește utilitatea programului actual față de cel anterior pentru persoanele cu nevoi speciale persoane care vin din contexte dificile. Există o slabă majoritate din agenții care consideră că Erasmus Plus um, este mai potrivit pentru a face față nevoilor lor decât uh, programele anterioare. Recomandarea noastră este să uh, se facă loc și pentru cei mai mici și pentru proiecte mai mici. Și acum intrăm în detalii în ceea ce privește cooperarea între actorii care implementează programul. Cooperarea cu Comisia Europeană, jumătate din agențiile naționale sunt fie satisfăcute, fie foarte satisfăcute de această cooperare. 30% aproximativ nu sunt nici satisfăcute, nici uh, nesatisfăcute și aproape o cincime, 19% respectiv, sunt nemulțumite sau foarte nemulțumite. Nivelul cel mai mare de mulțumire este cel pe care îl numim uh, portofoliu de plin al agențiilor naționale, reprezintă 66% practic din răspunsuri. În interviurile pe care le-am făcut, dacă întrebarea ar fi fost pusă în urmă cu un an, probabil că răspunsurile ar fi fost uh, mai negative. Deci uh, răspunsurile s-au îmbunătățit pentru că toată lumea implicată făcea eforturi pentru a se înregistra progrese. Acum, uh, cooperarea cu agențiile executive și aici trebuie să fiu foarte atent, să văd cum formulez ce am de spus. Această cooperare este aproape de zero și, de fapt, trebuie să fie așa pentru că cele două organe, organisme, se ocupă de părți diferite ale programului, însă e nevoie de o cooperare mai strânsă și de un schimb de informații, pentru că ambele informează în legătură cu părți din Erasmus Plus de care nu se ocupă. Deci e nevoie de o cooperare un pic mai sistematică, mai, formalizare, mai formalizată între cele două. Voi trece peste instrumentele IT, pentru că despre acestea ați auzit uh, de nenumărate ori. Este un dezastru pur și simplu, dar uh, se fac deja îmbunătățiri. Toată lumea face eforturi în acest sens. Deci aici recomandarea ar fi nu să avem mai multe, ci mai puține și mai bune astfel de instrumente IT. O altă observație, programul a fost promovată cu putere de comisie de agențiile naționale de toată lumea, practic, în așa fel încât în unele părți aceasta a dus la niște frustrări extrem de ridicate, pentru că dacă vedem ce se întâmplă cu unele acțiuni, de exemplu cu state membre care au foarte puține burse, de exemplu credite de mobilitate cu țări neeuropene, europene Practic, această uh, problemă ar putea fi contraproductivă și noi recomandăm să uh, promovăm părțile mai puțin utilizate din program. Vă mulțumesc acum pentru atenție, pentru răbdarea de care ați dat dovadă și am să vă dau și o ultimă recomandare în urma răspunsurilor primite de la agenții. Această reformă a fost foarte bună, foarte utilă, însă ni se spune acum trebuie să ne oprim și să consolidăm ce am făcut. Nu mai avem nevoie de noi schimbări, doar de dragul schimbării. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, un studiu foarte interesant, într-adevăr, și acum dau cuvântul domnului Chetunen. 10 minute, vă rog. Doamnelor și domnilor, eu mă numesc Iuha Chetunen. Sunt Juha Kettunen, deci, și sunt din, de la Universitatea de Științe Aplicate de la Turcu din Finlanda. Rolul meu este de a evalua acțiunea cheie numărul 2. Proiectele din programul Erasmus+. Cadrul de evaluare este destul de simplu. El se bazează pe ideea că proiectele au nevoie de două lucruri. În primul, în primul rând, e nevoie de finanțare și, în al doilea rând, este nevoie de competențe și calificări. Bineînțeles, ne putem aștepta și la anumite acțiuni în această acțiune numărul 2, Noi ne vom baza pe aceste acțiuni. Voi analiza punerea în aplicare a programului Erasmus Plus din această perspectivă. Impactul, finanțarea, activitățile și activitățile, competențele și calificările. Toate aceste lucruri sunt importante pentru program. Din perspectiva impactului, aș dori să spun că impactul extern al activităților poate fi crescut dacă li se cere instituțiilor educaționale să se organizeze mai bine, să fie mai multe organizații intermediare și să se colaboreze mai bine cu firmele și celelalte organizații client. Inovarea este un scop principal al programului inovare, gradul de inovare poate să fie îmbunătățit dacă cerem în ghidul de program Erasmus Plus ca persoanele care pregătesc propuneri de proiect să definească exact ce inovare aduce acel proiect. Inovările sunt pur și simplu idei care sunt aplicate de întreprinderi sau de sectorul public. Din punctul de vedere al finanțării, aș dori să spun că dacă există anumite obiective importante din punct de vedere politic, atunci se poate utiliza finanțare specifică tocmai pentru a promova acele activități conexe. De exemplu, multilingvismul este una dintre aceste uh, posibile obiective și ar putea să existe și altele. Birocrația este mult prea mare în aceste proiecte. Ea ar trebui să fie înlăturată, în așa fel încât să se poată aloca mai multe finanțare celor mai importante obiective din proiecte. Regulamentele care se referă la sumele egale de granturi pe zi pentru fiecare persoană nu sunt foarte înțelepte. Ele nu îmbunătățesc calitatea proiectelor. Pentru instituțiile de educație, de învățământ superior și celelalte organizații participante, proiectele nu sunt foarte profitabile. Dacă se mai impun și astfel de cerințe, atunci uh, organizațiile participante tind să folosească angajați plătiți prost și nu vor dori să plătească profesori sau lectori care au uh, salariile mai mari. Din perspectiva activităților, vreau să spun următoarele. Ele ar trebui să includă descrieri ale proceselor și structurilor utilizate în proiecte. Numai astfel se va putea realiza se vor putea atinge rezultatele scontate. Activitățile trebuie să se bazeze de asemenea și pe probe, pentru că altfel uh, vor fi impactate negativ. De asemenea, ele ar trebui să se bazeze pe ideea inovatoare, pe o idee inovatoare, care să fie aplicată ulterior în întreprinderi și alte organizații cliente. Diseminarea și durabilitatea proiectelor, de asemenea, se pot asigura prin folosirea unor structuri deja existente, de exemplu anumite rețele sau alte noi structuri permanente care au fost create în timpul proiectelor. Durabilitatea proiectului trebuie să fie asigurată chiar și după expirarea duratei de viață a proiectului. Din perspectiva competențelor și calificărilor, ghidul de proiect Erasmus Plus ar trebui să aibă o referire clară la transparența europeană și la instrumentele de recunoaștere și mai ales la cadrul european de calificări. Majoritatea situațiilor nu sunt îmbucurătoare și ar trebui să se recunoască așa cum trebuie um, diplomele. De asemenea, se poate cere în criteriile de oferire a acestor uh, contracte și o, un, uh, o listă a publicațiilor, a capacităților pedagogice și a experienței internaționale Am intervievat uh, personalul nostru de proiect și am discutat și cu experții pe plan internațional despre aceste lucruri. Și recomandările lor sunt, uh, ar fi următoarele. Rezultatul dorit al proiectelor poate fi atins mai bine, mai eficient, dacă se alocă mai multe resurse proiectelor centrale, în așa fel încât să se atingă obiectivele strategice și de program. Un membru din echipa noastră de proiect ne-a spus că aproximativ 40% din resursele financiare regionale sunt utilizate pentru administrare în aceste proiecte. Și nu este o abordare foarte înțeleaptă. Ar trebui să alocăm mai multe fonduri um, chestiunii de fond din proiect, nu pe administrație. Birocrația inutilă ar trebui să fie eliminată în așa fel încât să se îmbunătățească gestiunea proiectelor și să se împartă mai bine mm, munca între agențiile naționale și uh, EACA. calitatea proiectelor poate fi îmbunătățită prin uh, regândirea proiect, procesului de candidatură. De obicei, nu este suficient timp alocat pregătirii proiectului. Foarte multe propuneri de proiect trebuie să fie redactate în același timp. Așadar, dacă, avem mai, dacă ar fi disponibil mai mult timp, fiecare proiect ar putea să dispună de mai mult timp pentru pregătire și astfel ar avea o calitate mai înaltă. O provocare și mai mare pe care am identificat-o în interviuri este că platforma web ar putea fi utilizată pentru a se simplifica tocmai întregul proces atât de complicat cu candidatura. Gestiunea, contabilitatea și auditul, auditarea proiectelor pot fi simplificate prin platforma de pe web. Sunt provocări foarte mari, însă dacă le abordăm așa cum trebuie, ar, am putea reduce birocrația inutilă din aceste proiecte și am putea aloca mai multe uh, fonduri uh, chestiunilor centrale din fiecare proiect. Aceasta este marea provocare pe care vreau să subliniez în încheierea prezentării mele. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum aș dori să îi dau cuvântul domnului Vic. Aveți șapte minute, vă rog. Eu sunt Vige, sunt de la agenția din Germania, Youth in Action. Suntem una din patru agenții naționale din Germania și experiența noastră în cooperare cu celelalte este foarte bună. Nu este nicio problemă că avem patru agenții în loc de una singură, deci cooperarea este foarte bună. Trebuie să subliniez acest lucru. Sunt de acord cu domnul Sver în evaluarea pe care a făcut-o, a făcut-o asupra programului. În ciuda dificultăților de la început, programul are succes. Din ce în ce mai multe candidaturi am înregistrat din 2016 până în prezent. Dacă eu să vorbim doar de Youth in Action, au trecut deja două termene și avem deja la fel de multe candidaturi ca în 2014. Am folosit toți banii disponibili în program deja. Formatele noi sunt bine stabilite. Bineînțeles, au existat probleme, ele nu trebuie să fie neglijate, însă ciuda acestora ne-am putut baza pe experiența europeană în domeniul mobilității ca să găsim soluții. În procesul de guvernanță, noi depunem diverse eforturi în așa fel încât să ne apropiem cât mai mult de actorii implicați și de situația de pe teren. Însă, ca întotdeauna, există și loc de mai bine și noi întotdeauna ne gândim la acest lucru. Este un program nou, cel puțin pentru Youth in Action. Youth in Action s-a alăturat programul existent privind învățarea pe tot parcursul vieții, Pentru noi este important să existe un capitol special privind tineretul. Trebuie să, ne, să, se, să existe o concentrare specifică asupra politicilor de tinere și așa mai departe. Nu e vorba doar de un program educațional. Noi nu facem parte din strategiile de formare pentru educație. Noi facem parte din uh, domeniul uh, politicilor pentru tineret. Este important să ținem minte acest lucru. s-ar impune limitări asupra excesului de armonizare. S-a spus deja că armonizarea ar trebui să fie oprită. Aceasta este și impresia noastră. A fost un lucru important în prima etapă. Este important să recunoaștem specificitățile fiecărui sector. Aici nu mă refer doar la Youth in Action, ci și la celelalte. Dacă dorim să avem un impact real asupra sistemului, în sectoare, atunci trebuie să ținem seama și de specificitățile lor. Există măsuri de standardizare necesare, ele sunt utile, ele ne ușurează viața, fără îndoială, însă, de asemenea, trebuie să avem și o abordare concentrată pe specificitățile sectoarelor. În ultimii doi ani am făcut mai mulți pași în această direcție. Este important acest lucru și în ultimii ani au survenit câteva schimbări. S-a recunoscut faptul că e nevoie să ținem seama de specificitatea sectoarelor și acest lucru ne ajută. Astfel putem atinge mai bine obiectivele programelor. Însă agențiile naționale trebuie să pună în practică această constatare, de asemenea participanții și Comisia Europeană. Să nu uităm acest lucru. În ceea ce privește bugetul, unii dintre dumneavoastră poate că nu știu, există o linie bugetară specifică de 10% pentru Youth in Action. Este bine că există această linie bugetară specială. Din punctul nostru de vedere, este implicată aici și flexibilitatea financiară. Este garantată o creștere semnificativă a bugetului pentru tineret. Trebuie să înțelegem că avem 25% uh, din participanți cu 10% din buget. Avem cel mai mare număr de candidaturi la Youth in Action și cel mai mare număr de proiecte finanțate și cel mai mare număr de organizații active. Este un interes, există un interes foarte mare față de ceea ce face Youth in Action și eu nu pot spune cât că dacă sosește la un moment dat această creștere bugetară, se presupune că în 2017 și ulterior, uh, Bine, dacă survine această creștere bugetară, nu vom avea niciun fel de problemă pe plan bugetar. Eu sunt aici la partea de Youth in Action, nu ar fi probleme, dar bineînțeles în alte părți din program ar putea să existe nevoi mai mari de finanțare. Există un potențial foarte mare pentru cooperarea transsectorială. Este un potențial. Nu am ajuns încă la potențialul, nu am atins încă potențialul maxim, deoarece nu există suficienți candidați și beneficiari, pentru că este dificil, evident. Asta e ideea. Oamenii trebuie să fie sprijiniți, ei trebuie să fie uh, însoțiți în uh, procedura de candidatură și așa mai departe. Probabil că va fi nevoie de acțiuni separate pentru ceea ce dorim să se concretizeze în cooperare transsectorială. Cineva a spus că Erasmus Plus presupune mai multe eforturi de administrare. Nimeni nu poate nega acest lucru. Complexitatea este imensă și aceasta este cauza. Există diverse tipuri de eforturi în vederea reducerii poverii administrative. Trebuie să continuăm cu aceste eforturi, nu trebuie să ne lăsăm bătuți, Trebuie să reducem povara administrativă atât pentru candidați cât și pentru agențiile naționale. Aș dori să subliniez și importanța cooperării europene între agențiile naționale. Este unul dintre marile uh, succese ale programului. Avem strategii comune, instrumente comune, în așa fel încât să avem o punere în aplicare armonizată a programului. Din punctul meu de vedere, aceasta este chestiunea centrală dacă dorim să avem un veritabil program european cu valori europene, cu o punere în aplicare armonizată. Este important să avem o cooperare strânsă între agențiile na naționale și să existe o cooperare și cu societatea civilă. Numai astfel putem atinge obiectivele noastre de dimensiune europeană și plus valoare europeană. Așadar, cooperarea aceasta trebuie să fie consolidată cât de mult posibil. Și punerea în aplicare descentralizată a programului trebuie să fie consolidată. Și acesta este unul dintre factorii de succes, în opinia mea. El garantează că prin intermediul părților interesate în țările membre și țările care fac parte din program, acestea se bucură de sprijin Ne asigurăm astfel că există un impact la nivel național și la nivel european prin intermediul cooperării. Așadar, este important să menținem uh, descentralizarea programului. Însă, în același timp, pot înțelege că ONG-urile europene ar putea să ceară anumite măsuri specifice. Acestea ar putea fi abordate la un nivel centralizat, la Bruxelles. Însă acest lucru nu uh, prejudicează faptul că eu susțin natura descentralizată a programului, care trebuie menținută. Apoi aș mai dori să spun că unul dintre studii spune că Parlamentul European poate lua în considerare revizuirea instrumentelor, măsurilor și chestiilor necesare pentru acest uh, program în următoarea etapă Cred că în acea direcție ar trebui să ne îndreptăm, tocmai să consolidăm utilizarea programului Youth in Action. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste observații interesante, spune la președintă. Și urmează acum domnul Trațart. Yeah, I'll try and do my best. Thank you very much. Voi încerca să respect timpul. Vă mulțumesc că mi-a oferit posibilitatea de a vedea pe viu cum lucrurile se înrăutățesc, după cum ne spunea ACA în prezentarea sa. Eu vă voi uh, explica care este experiența din Flandra cu acest nou program. Vă voi explica care a fost uh, impactul asupra organizării noastre interne. Vorbim despre anii 2014-2015. Problema a fost aceea că nu a existat neapărat o tranziție între Erasmus Plus și uh, și învățământul pe întreaga durată a vieții. Deci a trebuit să venim cu o nouă structură. Programul pentru învățământul pe întreaga durată a vieții Uh, se baza pe patru unități, fiecare cu un ciclu de proiecte, cu niște reguli clar stabilite și aceste unități se ocupau de tot, de la colectarea informațiilor până la raportare. Deci, 2014-2015 au fost ani dificili pentru că întreaga structură a trebuit să fie modificată. A trebuit să găsim o nouă structură uh, care să se adapteze programului Erasmus Plus. Am învățat uh, din experiență, am uh, învățat și de la Comisia Europeană și de la agențiile naționale și uh, de la situația la fața locului. Bineînțeles, simplificarea aceasta a trebuit să aibă la bază și o interpretare și o clarificare. Uh, din punct de vedere conceptual, am, avea, am avut dintr-o dată parteneriatele descentralizate și toate acestea au fost o mare provocare atât pentru beneficiari cât și pentru sector. După acești ani dificili, ne-am transformat în fania Erasmus+. Plus. Noua structură se bazează pe competențele, abilitățile de care agențiile naționale au nevoie pentru a gestiona proiectele Erasmus+. Situația s-a schimbat. Programul precedent, un file manager era responsabil de activitățile administrative, dar în noua paradigmă, acest file manager are nevoie de noi competențe, trebuie să se ocupe de tot, de la informații până la concept. Bineînțeles, situația este complexă. Așteptările erau uh, mari uh, inițial, au existat și deziluzii, dar lucrurile încep să se îmbunătățească. Pe teren am, am încercat să aflăm uh, ce motivează o organizație să solicite finanțare de la Erasmus+. Vreau să aflăm dacă e vorba despre bani sau internaționalizare. În fiecare an, instituții uh, de învățământ din străinătate mă întreabă cât anume pot să ceară și de fiecare dată când cer fonduri, cer uh, plafonul maxim. Dar una este situația la universități. Universitățile au capacitatea necesară pentru a veni cu proiecte solide. Școlile însă nu. E greu dacă nu există o structură, dacă nu există competențe să se elaboreze proiectele. Și în, acest, în același timp, agențiile naționale s-au confruntat cu problema instrumentelor IT. Nu intru în detaliu, dar știți prea bine că a fost uh, greu să uh, depășim acest, această problemă. Eu am avut avantajul de a fi client în cadrul programului Lifelong Learning și după aceea m-am transformat în director al programului Erasmus+. Deci, iată, viziunea mea s-a schimbat dintr-o dată. Dar m-am bazat în primul și primul rând pe definiția dată de Comisia Europeană conceptului de agenție națională. În 2014, Comisia Europeană considera că agențiile naționale trebuie să promoveze programul Erasmus Plus în regiunile pe care le reprezintă. Și am uh, inclus în toate acțiunile mele această definiție. După aceea s-a pus uh, întrebarea organizării în această nouă structură a programului. Uh, Trebuia să continuăm a face o distinție clară între acțiunea cheie 1 și cea 2. Trebuie oare să ne axăm doar pe teren? Trebuie să avem o abordare diferită de context, con, conținut sau administrație? E nevoie de acțiuni centralizate, etc. Dați-mi voie să vă dau exemple. La școlile vocaționale din Flandra există posibilitatea de uh, Uh, sau să oferă educație uh, profesională, dar și educație generală. Și aceste școli ale noastre pot obține din mai multe surse uh, finanțare. Deci, iată, lucrurile erau cu atât mai complicate pentru noi și structura era cu atât mai greu de aplicat. Se pune întrebarea ca, de ce facem toate acestea, care sunt ambițiile noastre, care sunt așteptările și care sunt propunerile pe care le avem. Am discutat uh, în cadrul unui forum cu actorii problema aceasta. Uh, peste 200 de școli și uh, universități au participat la acest forum al nostru. Inițial ne temeam că se vor plânge de Erasmus+, dar ne-am dat curând seama că toți acești actori aveau mari așteptări din partea noastră a Agenției Naționale. Este vorba despre așteptări care se reunesc în jurul a două aspecte. În primul și în primul rând, se pune problem, sau uh, în jurul la două întrebări. Agenția Națională vinde produc, uh, produse sau stimulează cooperarea și internaționalizarea? Ce este Agenția Națională? Este o bancă, o loterie sau dorește să promoveze proiecte naționale? În cazul nostru, aceste întrebări se complică uh, și mai mult uh, din pricina faptului că ne ocupăm în același timp uh, de e-twinning, de uh, educația pentru bătrâni, deci există multe multe lucruri pe care le facem noi și să punem întrebarea cum am putea reuși să ne ocupăm de toate aceste aspecte. Care au fost concluziile? Ei, a trebuit să ținem cont de ceea ce trebuie să facem în cadrul Erasmus+. Plus. Dar nu se pune doar problema banilor, ci și internaționalizării. Deci trebuie să le explicăm eventualilor beneficiari, beneficiari că în primul și în primul rând proiectele cu care trebuie să vină trebuie să fie viabile. În al doilea rând trebuie să ținem cont de stat adaptarea clienților, între ghilimele, ai noștri. Când vine vorba de structură, ne-am bazat pe uh, două principii. Am trecut uh, de la abordarea bazată pe, uh, pe sector la o abordare bazată pe internaționalizare. În momentul de față avem o echipă de consultanți care formează un cluster. Bine, sunt patru uh, consultanți, uh, suntem o agenție mică, dar dați-mi voi să vă spun că avem o persoană specializată pe educația primară sau secundară. Deci persoana aceasta merge la școli, întreabă care sunt ambițiile uh, școlii și după aceea, pornind de la aceste informații, încearcă să găsească soluția pentru internaționalizare. Același lucru se întâmplă și cu universitate, cu Uh, educația, învățământul universitar. Același lucru se întâmplă și în cazul educației uh, de tip uh, VET, etc. Lucrurile acestea sunt importante pentru că acțiunile cheie 2 sunt mult mai sunt au fost redefinite. Dacă ești o școală, asta nu înseamnă neapărat că poți să obții finanțare de la acțiunea cheie 2. Deci e nevoie de informațiile de bază. Revenind la agenția noastră națională, care este rolul a agenției naționale? Încercăm să clarificăm uh, rolul nostru și cum anume încercăm să trecem dincolo de cerințele minime, uh, oferind consul, consultanță Uh, înțelegând de asemenea așteptările beneficiarilor noștri. În momentul de față nu mai aplicăm doar proceduri administrative, ci înțelegem mediul cu care lucrăm și suntem adevărați uh, parteneri. În ceea ce, bugetul, în ceea ce privește bugetul, da, bine, și în raport uh, e menționat același lucru. Evoluția este una lineară și poate că banii ar trebui să curgă mai repede decât uh, s-a planificat. Uh, în ceea ce privește agențiile naționale, în continuare sau și noi avem o creștere liniară a taxelor de management, dar acum dosarele noastre trebuie să fie terminate cât mai curând cu putință. Deci agențiile naționale trebuie să deține fondurile necesare pentru a face investițiile necesare. Nu putem aștepta până în 2020 când bugetul va crește. Deci banii aceștia trebuie să fie injectați mai repede. După aceea, uh, recomandările noastre finale. Calendarul este cam uh, strâns. În septembrie am primit un buget aprobat de către Comis Comisia Europeană. Proiectele trebuie să fie depuse în februarie anul viitor. Deci avem patru luni pentru a trata eventualele modificări. Uh, pentru a transforma sau a le aplica pe teren uh, pe respectivele modificări. Prin urmare, ar trebui să beneficiem de un program de lucru anual și un buget mai repede în cursul anului pentru a ne putea adapta mai ușor. Nu voi vorbi despre uh, IT, în ceea ce privește armonizarea, există mai multe posibilități. Nu, nu e vorba neapărat de regândirea programului. Agențiile naționale și Comisia Europeană cred că ar trebui să se gândească la ajustările minime pe care le-ar putea opera pentru a obține rezultatele cele mai bune. Uh, concluzia. După 2016 vă rugăm să vă axați pe stabilizare, să ne permiteți să fim mai profesioniști, cre- stimulați încurajați uh, Erasmus Plus. Avem într-un final un, sau se apropie un raport pe acțiunea cheie 2. Vom uh, aniversa Erasmus Plus uh, în curând. Dacă doriți o modificare a programului, vă rog să vă gândiți la ea după 2020, pentru că dacă o faceți acum, ne dați toată munca peste cap. Many, many thanks. Very interesting report and also... Vă mulțumim foarte mult. Recomandările au fost foarte interesante, concluziile de asemenea, iată, experiența se acumulează. Au fost uh, foarte interesante prezentările acestea cu privire la activitățile cotidiene până la urmă ale agențiilor. Uh, și, de asemenea, unele dintre sugestiile făcute au fost deosebit de interesante. Acum îi voi da cuvântul le voi da cuvântul colegilor. Nu știu dacă domnul Sver vrea să intervină acum sau după? După. Atunci urmează doamna Libacica. Vă mulțumesc mult, doamna președinte. Vreau să încep cu o întrebare, o întrebare adresată, de fapt, de ultimul uh, vorbitor agențiile naționale trebuie ele să vândă un proiect sau ar trebui să se concentreze pe internaționalizare? Aceasta era întrebarea. În ceea ce privește Erasmus Plus, trebuie să înțelegem că acest program are o imagine proprie. Acesta este uh, programul nostru cel mai cunoscut până la urmă. Aceasta e prima caracteristică a programului. După aceea, uh, Uh, Erasmus Plus este excepțional pentru că are atât de mult succes. Nu există prea multe alte programe europene care să se bucure de același suspe, uh, succes. Și, în al treilea rând, identitatea noastră europeană fiind ea în criză în momentul de față, aprecierea acestui program ar trebui să crească. De ce? Pentru că programul acesta ne poate ajuta să formăm o generație de adevărați europeni uh, cetățeni cu o identitate europeană. Prin urmare, eu consider că întrebarea dumneavoastră uh, își poate găsi ușor răspunsul. Agențiile naționale trebuie să se ocupe atât de vânzarea acestei mărci Erasmus+, cât și de internaționalizare. Acum vreau să mă concentrez pe cele mai importante idei, idei care au uh, apărut în cursul seminarului organizat de grupul socialiștilor și democrați, democraților. Unul dintre argumentele care a fost din nou și din nou reiterat, poate că nu merge mână în mână cu, uh, cu ideile vehiculate de agențiile naționale. Și anume, pe baza datelor, ne dăm seama că Erasmus Plus nu pare a fi neapărat un program pentru toată lumea. Adevărații beneficiari sunt cei care provin, care se pot baza pe ajutorul financiar primit din partea părinților. Uh, bursele sunt uh, relativ mari, dar nu suficient de mari încât să nu implice necesitatea unui ajutor din partea părinților. În plus, există diferențe între uh, nivelul burselor acordate. Uh, abordarea acestor burse diferă. De asemenea, spre exemplu, în cazul ucenicilor, Germania a redus nivelul bursei cu 80%. Uh, Norvegia n-ar face niciodată așa ceva. Deci, iată, avem două extreme aici. După aceea, punctele ETC sunt greu de recunoscut de toate universitățile. Rare ori punctele acumulate de un student Erasmus sunt recunoscute la universitatea lui de origine și lucrul acesta este îngrozitor. Mai mult decât atât, există anumite taxe care uh, se aplică în cazul acestor programe. Programe de, de schimb între, uh, pentru tinerii uh, cercetători. Există o serie de obstacole de asemenea, mobilitatea intersectoare ar trebui să fie promovată de asemenea. Studenții nu trebuie neapărat să meargă la universități, ci se pot bucura de un, de un stagiu de ucenicie la o companie, spre exemplu. O temă recurentă este legată de dificultatea Uh, generată de sau uh, dificultățile generate de uh, informațiile insuficiente existente cu privire la formarea vocațională și profesională. Mi se spune că trebuie să închei, dar, în orice caz, vă spuneam că formarea aceasta vocațională și profesională este diferit înțeleasă între diferitele state membre. Uh, Uh, continui prin a spune că acțiunea cheie 2 este deosebit de importantă. De ce? Pentru că acele acțiuni care vizează inovarea și schimbul de bune practici ar trebui să ne ajute să creăm noul, noua generație de beneficiare ai programului Orizont 2020. Dar numărul de proiecte nu este suficient de mare. Procedurile sunt mult prea complicate, cel puțin asta mi se spune. Uh, agențiile naționale ar trebui să colaboreze între ele, lucrul ăsta deja a fost menționat, dar mai este ceva ce trebuie să fie subliniat. Descentralizarea îngreunează viața agențiilor naționale. Agențiile naționale de obicei și-au uh, Uh, sediul la Bruxelles. Agenția de la Bruxelles a cerut o suplimentare a bugetului, dar asta nu s-a întâmplat. O întrebare acum pentru Comisie. Bugetul a fost limitat și vreau să întreb ce se va întâmpla cu strategia privind diversitatea în rândul tinerilor și uh, incluziunea socială din cadrul Erasmus+. Ce se va întâmpla cu această strategie? Uh, Aștept uh, cu nerăbdare colaborarea cu domnul uh, Sfer, cu care am lucrat deja la, asupra procesului de la Bolonia. Am fost destul de generoasă cu timpul, dar cred că trebuie să ne menținem uh, în timpul pe care îl avem. Domnul Giambavski, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui studiu. Cred că ne va fi foarte util. Este un studiu care a fost foarte bine pregătit, însă nu numai de aceea. Noi, deputații, suntem uh, contactați de cetățeni, de diverse organizații care doresc să împărtășească cu noi problemele lor și putem vedea cu claritate care sunt. Și există mai multe probleme cu care se confruntă oamenii în ceea ce privește Erasmus+. Plus. Ei ne spun că este foarte complex, mai ales dacă vrei să te prezinți pentru a fi ales. Oamenii spun că nu e destul de accesibil. Erasmus Plus este un program bun care a avut mult succes și oamenii îl cunosc pentru că este foarte atractiv și oferă multe oportunități. Este util pentru că ajută la dezvoltarea competențelor tinerilor și aceasta pentru cei care doresc să se formeze în continuare, educația de-a lungul vieții fiind un program de succes. Cred în acest program și cred că ar trebui să avem un astfel de studiu de implementare și de altfel e bine să analizăm toate procesele existente pentru a vedea cum o putem face mai departe, pentru că orice schimbare are nevoie de timp, și Comisia ar trebui întâi să aștepte pentru a face după aia evaluarea rezultatelor. Agențiile naționale trebuie să se implice și avem nevoie de un schimb de bune practici între ele. Doar în felul acesta putem face progrese și vom putea elimina problemele existente foarte rapid. S-a vorbit aici și despre buget și se vorbea despre nevoia de eficiență, nu neapărat de o creștere a bugetului. Aceeași declarație aș vrea să o repet și eu astăzi aici. Avem nevoie de un mecanism care să funcționeze. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Zoidrova, vă rog. Da, mulțumesc! Am să încerc să răspund la întrebarea care este rolul agențiilor naționale, pentru că, așa cum am auzit uh, aici, uh, dumneavoastră ne oferiți informații, dumneavoastră sunteți cei care vă ocupați de administrație și de feedback. Dumneavoastră trebuie să dați feedback ministrilor, comisiei și nouă deputaților. Și vreau să vă mulțumesc pentru aceasta, însă, din păcate, feedback-ul dumneavoastră nu este suficient – Pentru dumneavoastră și pentru comisie am o informație. Există un proiect uh, care fusese pre prezentat de o universitate în cadrul activităților cheie 2 și la patru luni după prezentarea proiectului, universitatea n-a primit încă un răspuns și proiectul trebuia implementat pentru anul 2016-2017. Deci, la ce bun să vorbim de cooperare internațională dacă instrumentele acestea uh, nu funcționează și universitățile nu se pot pregăti. Iată, un caz foarte concret pe care îl avem și despre care am aflat. Nu cred că este un sistem bun și cred că avem nevoie de o adevărată simplificare. Și dacă vorbim de simplificarea regulilor, nu i vorba doar de uh, Uh, completarea unor formulare. Acest lucru este ok, însă timpul uh, care trebuie să-l aștepți pentru evaluarea rezultatelor mi se pare prea mult, mult prea mult. Aceasta face ca uh, implementarea proiectelor să nu fie de atât de bună calitate. La anul vom aniversa 30 de ani de la înființarea programului Erasmus cred că ar fi o ocazie foarte bună pentru a analiza cu adevărat care sunt beneficiile acestui program. Pentru că studiul acesta este interesant, e adevărat, însă rezultatele pe care le oferă nu sunt suficiente. Studiul este bun și vă mulțumesc pentru aceasta. Dar nu știu, de exemplu, dacă Agenția uh, Republicii Cehe a fost uh, contactată, dacă a fost implicată în acest studiu, nu am luat legătura cu ei și uh, la aniversarea celor 30 de ani va trebui să facem o evaluare pentru ca în 2020 să putem decide cum mergem mai departe. Avem nevoie de o analiză detaliată cu punctele puternice evaluate pentru a vedea ce facem pe viitor. E adevărat că nu trebuie să facem schimbări fundamentale acum, ar trebui doar să îmbunătățim funcționarea acestui program, dar va trebui să ne și pregătim pentru noua perioadă după 2020. Aceasta este prioritatea noastră și pentru asta avem nevoie de o analiză fundamentală. Mulțumesc! Da, se pare că am uh, intrat în uh, profunzime în această dezbatere. Domnul Morgano, da, nu vreau să repet ce s-a spus aici, însă în legătură cu noile provocări pentru Europa, în special evaluarea democrației, a libertății și a diverselor aspecte culturale. Pentru a avea o societate inclusivă și pentru a lupta împotriva fenomenului radicalizării. Dacă vorbim despre întărirea orientării europene, cred că aceasta este principala provocare cu care ne confruntăm. Trebuie să vedem care sunt și beneficiile beneficiile unor programe inovatoare, unor uh, programe de învățământ și posibilitatea de a coopera cu tinerii în contextul NGO-urilor. Referitor la Erasmus+, Plus, e clar că au existat o serie de evenimente uh, pozitive față de ce a oferit Erasmus uh, în trecut, în ceea ce privește tineretul și învățământul. Însă pentru anul 2017 e clar că e nevoie de o creștere a finanțării și un sistem operațional al uh, finanțării. Resursele trebuie să fie disponibile, însă și o implicare a NGO-urilor, a societății civile, pentru a ține cont de contribuția lor pe lângă agențiile naționale deja existente. Tot acestea pentru a întări programul și cred că aceste elemente pot fi incluse în raport, pentru că dacă nu includem NGO-urile, vom avea practic o intervenție doar la nivel instituțional. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Trupel. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări și sunt de acord cu concluziile care s-au tras și cu unele dintre recomandări. De altfel, nu este o noutate pentru noi, e vorba de mai multă flexibilitate la nivelul bugetului și, așa cum ați spus, Erasmus Plus um, a, ar trebui să aibă posibilitatea să facă transferul de bani dintr-o parte în alta. Pe de altă parte, uh, de nenumărate ori am auzit uh, problema aplicanților mai mici uh, care nu reușesc să aibă acces, instrumentele de tip IT. Ați făcut o recomandare de a avea o platformă pentru o simplificare a gestiunii și așa mai departe. Deci, într-adevăr, sunt multe recomandări bune pentru o îmbunătățire a programului și pentru o mai bună gestiune în general. Și aș avea și o întrebare. Uh, aveți uh, abordări diferite uh, față de programele mai vechi. Dumneavoastră spuneați uh, că e important să ajungem până la cetățenii care sunt deja obișnuiți cu aceste programe. Dumneavoastră, domnul ar spunea, pe de altă parte, că trebuie să facem modificări. Deci, aș vrea să aud comentariile dumneavoastră. Care sunt avantajele păstrării a titlurilor vechi ale acestor programe sau care ar fi avantajul dacă le-am modifica, pentru că de multe ori uh, vorbesc cu cetățenii și uh, programele mai vechi uh, sunt greu identificabile și le e greu să se orienteze printre toate aceste programe. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum am să dau cuvântul Comisiei. Domnul uh, Filip de Vandel este prezent în sală. Nu sunt uh, sigură dacă este aici sau nu. Va avea întâi uh, cuvântul Comisia și după aceea după aceea vom asculta răspunsurile mai concrete la întrebările care au fost adresate invitațiilor noștri. O intervenție scurtă, vă rog. Aș vrea să spun bun venit unui grup de vizitatori care este astăzi aici uh, lângă noi. Este vorba de un grup de experți veniți din Burghinion, din partea mai multor organizații și agenții. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și acum dau cuvântul comisiei, vă rog. Da, mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc pentru prezentările foarte interesante și uh, pentru ce ați spus în legătură cu agențiile naționale. Mi se pară niște date foarte utile care ne ajută foarte mult pentru îmbunătățirea programului Erasmus+. Un lucru e clar pentru toată lumea că lucrurile se pot îmbunătăți, îl știm foarte bine. Însă, pe de altă parte, ar trebui să ne dăm seama că Erasmus Plus este unul, dacă nu chiar cel mai de succes program european. Deci, dacă ținem cont de contextul actual, un program de acest fel este mai necesar decât niciodată până acum. Pe de altă parte, cred că s-au făcut multe progrese până aici și e adevărat că la anul vom avea cea de-a 30-a aniversare a primului program Erasmus, în urmă cu 30 de ani, un program foarte mic, în urma unor negocieri foarte dificile la Consiliu, care nu vedea niciun sens ca Uniunea Europeană să aibă un proiect în uh, domeniul educației. Și acum, la 30 de ani mai târziu, în bună parte grație Parlamentului European avem acum un Erasmus Plus cu mult mai multe fonduri care face ca tineretul și educația să fie puse la oaltă. Și este uh, programul cel mai cunoscut uh, în cele 28 de state membre. Se menționa de asemenea că acest nou program este un pas important uh, înainte, că s-au făcut progrese în ultimii 30 de ani și că acum am făcut un pas uriaș înainte pentru că un program unic integrat practic uh, unifică cele șapte programe separate anterioare. Din punctul nostru de vedere, Erasmus Plus uh, a dat rezultate încă din prima zi. Dacă vedem ce am reușit să facem până acum, grație acestui program, peste 2 milioane de cetățeni au uh, beneficiat de pe urma mobilității. Vorbim în total de 2,3 milioane de participanți, participanți în mod activ în acțiunile acestui program iar agențiile naționale și agenția executivă a reușit să financeze peste 50.000 de proiecte care reuneau 150.000 de organizații din întreaga Uniune. Un alt domeniu care a fost prezentat pe bună dreptate aici este dimensiunea incluziunii sociale, pentru că știm că aceasta a fost o preocupare a Parlamentului European. Am încercat să facem progrese atunci când era vorba de Erasmus+. Până acum, 37% din uh, participanți sunt persoane dintr-un uh, context uh, socioeconomic dezavantajat și am lucrat pe de altă parte pentru a modifica felul în care oferim bursele pentru studenți. Acum avem un sistem care vin uh, din medii de dezavantajate și care primesc un plus între 100 și 200 de euro lunar. Până acum, 41.000 de studenți au beneficiat de acest uh, top-up, deci de acest plus la bursă și este important să se facă diferența între uh, costul vieții în țara gazdă sau acasă la ei. Pentru că trebuie să ne asigurăm că studenții au destui bani să uh, supraviețuiască acolo unde se duc. Un student uh, sau un studiu făcut în uh, Franța ne-a arătat uh, că dacă analizăm uh, mobilitatea în urma Erasmus, există mult mai mulți studenți care vin din medii dezavantajate decât uh, în restul programelor, în cadrul programului Erasmus+. Deci credem că din acest punct de vedere s-au făcut progrese foarte bune. Un alt element, 100% execuție bugetară. Nu știu dacă mai există alt program sau foarte puține la nivel european care să um, aibă un astfel de nivel de implementare. Și aceasta datorită faptului că Erasmus Plus este un program de succes, există o cerere foarte mare acesta este un element pozitiv, însă, bineînțeles, să știm că există și reversul medaliei. În fiecare an foarte multe proiecte bune de calitate nu sunt alese, iar în ceea ce privește uh, parteneriatele, uh, 80% din uh, aplicanți care au făcut investiții de timp și resurse sunt dezamăgiți și aceasta ne aduce și la un alt uh, element, timpul necesar pentru evaluare. E clar că agențiile naționale trebuie să uh, facă multe eforturi pentru evaluarea acestor proiecte, știind dinainte că vor putea finanța doar o mică parte din ele. Un alt element de succes este cel al flexibilității pentru a putea atinge obiectivele marcate. Și e clar, așa cum a arătat și Parlamentul și Consiliul, avem nevoie de un singur program pentru implementarea acestor obiective de politici. De când au început, practic, negocierile în 2011, ele au fost încheiate în 2013, contextul de politică s-a schimbat în UE a apărut criza migrației, există nevoie de a face mai multe investiții în incluziune socială, nevoie de a face față radicalizării. Avem uh, o nouă agendă a competențelor care tocmai a fost adoptată de comisie și prin programul de lucru anual am putut schimba prioritățile pentru a ține cont de toate aceste obiective care au apărut. Un alt element important pentru mine care a fost menționat este că atunci când vorbim despre dificultățile de implementare uh, pentru agenția executivă și pentru agențiile naționale, acestea au o sarcină aproape imposibilă sau au avut o sarcină imposibilă în 2014-2015, în timp ce trebuiau să finalizeze programele anterioare cu instrumente IT, cu probleme și așa mai departe și în același timp să demareze noile programe uh, cu noi instrumente IT. Deci n-a fost ușor. Concluzia noastră oricum este că suntem pe drumul cel bun. Și aș menționa un alt punct care a apărut în dezbatere și anume nivelul de recunoaștere, pentru că știm cu toții că atunci când e vorba de studii superioare, 85% din creditele care sunt câștigate în afară sunt recunoscute în țara de origine. Practic, 70% din programe au fost promovate și așteptăm o creștere pentru că facem presiune asupra instituțiilor de studii superioare pentru a recunoaște și mai mult diplomele obținute. Încetul cu încetul vom ajunge la un nivel de 100% recunoaștere. Deci, cred că suntem pe drumul cel bun și dacă ne gândim la ce am obținut până acum, avem încredere că vom putea atinge sau chiar depăși obiectivele pe care ni le-am stabilit la începutul programului. E clar însă că trebuie să uh, prezentăm și dificultățile cu care ne confruntăm și în discuțiile cu agențiile naționale și în feedback-ul pe care l-am primit de la beneficiar am văzut acest lucru. Foarte pe scurt mă voi referi acum la patru chestiuni care au apărut în dezbaterea de astăzi în primul rând, uh, problema IT, care a fost o adevărată provocare pentru că a trebuit să trecem de la șapte programe total diferite, cu reguli, proceduri, uh, instrumente IT diferite, să trecem la un singur program unic cu un nou instrument IT pe care l-am uh, elaborat câteodată de la zero, ori uh, de la instrumente anterioare sau prin uh, instrumente de cooperare care sunt utilizate la nivelul comisiei, dar care nu țin cont neapărat de specificitățile unui program precum Erasmus+. Deci a fost o provocare, știm că agențiile s-au confruntat cu dificultăți, a fost un adevărat coșmar pentru ele chiar în anul 2014, dar toată lumea va recunoaște faptul că încetul cu încetul se fac progrese. Acum avem un plan de acțiune IT care a fost dezbătut cu agențiile naționale și alături de agențiile naționale vom reuși să rezolvăm și problemele restante, astfel încât uh, până la începutul anului 2017 să avem uh, un sistem IT care să funcționeze fără probleme. Aș adăuga aici că pentru beneficiari e clar că e nevoie de timp înainte de a vedea aceste îmbunătățiri. Pentru că dacă vorbim de îmbunătățiri concrete cu agențiile naționale înainte ca acestea să fie implementate și să fie văzute de beneficiari nevoie probabil de câteva luni de zile. Deci trebuie să dea dovadă de un pic de răbdare, dar oricum cred că suntem pe drumul cel bun. O altă chestiune cu care ne confruntăm deseori este aceea a organizațiilor mai mici, dacă suntem destul de inclusivi sau nu. Eu cred că echilibrul nu era bun la început, ne centram prea mult pe proiecte mari, însă între timp s-au luat măsuri, agențiile naționale au mai multă flexibilitate pentru a alege proiecte la scară mică și s-au văzut deja rezultate în acest sens. În 2016 am văzut că au fost acceptate mai multe proiecte mai mici de la organizații mai mici. Deci, cred că putem face o reechilibrare. Un alt element uh, unde e nevoie de reechilibrare este cel al numelor utilizate în generația anterioară și noul program Erasmus+. Promovarea programului Erasmus Plus um, a adus beneficii clare la nivel uh, transsectorial. Avem nevoie de mai multe organizații de tineret care să lucreze cu școlile, cu instituțiile de învățământ, cu instituțiile de studii superioare. Nu am reușit să rezolvăm toate aceste probleme, dar uh, cooperarea a crescut totuși la nivel transsectorial. Și trebuie să atragem și noi beneficiari, un lucru care este foarte util pentru programul în sine. Faptul că vom sărbători cei 30 de ani de aniversare și uh, vom avea o altă abordare uh, pentru a explica trecerea de la Erasmus la Erasmus Plus și aceasta va fi o ocazie pentru a lămuri lucrurile. Și acum un ultim element, simplificarea. Nu există nimic atât de complex precum simplificarea, dar ne dăm seama că trebuie să facem progrese și aș spune că la nivelul gestiunii financiare uh, utilizăm costuri unitare în mare măsură. La nivelul contractelor acestea au fost revizuite între agențiile naționale și beneficiari și sperăm că în curând beneficiarii să-și dea seama că povara administrativă este scăzută și acum formularele pentru Uh, cererile de programe e foarte dificil pentru că dacă dorești o evaluare corectă, e nevoie de tot felul de informații care trebuie oferite. La ora actuală însă încercăm să reducem numărul întrebărilor și lungimea chestionarelor, a formularelor și uh, lucrăm în mod activ pentru formularele online care să facă viața mai ușoară beneficiarilor. Mă opresc aici, doamnă președinte, și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sorry. Thank you so much. We count... Mulțumesc foarte mult și noi uh, mizăm pe cooperarea cu Comisia în acest dosar. Acum aș dori să-i da, să le dau cuvântul și experților, însă avem foarte puțin timp la dispoziție și trebuie să răspundă și colegul Sver. Și aș dori să spun și eu câteva lucruri. Doriți să răspundeți cu toții sau doar unii dintre dumneavoastră? În orice caz aveți un minut, un minut la dispoziție fiecare, pentru că altfel nu mai respectăm timpul. Trebuie să terminăm la și 55. E o problemă recurentă, nu este prima oară când auzim despre ea, nu, nu toată lumea poate să câștige. Îi înțeleg pe cei care deplâng faptul că aveau o identitate în programul Grundfich, de exemplu, și a trebuit să renunțe la ea pentru că apoi uh, a apărut concurența și a apărut un nume nou și nu s-a mai descurcat. Erasmus, nu toată lumea poate să câștige nici acolo. Mie mi se pare că este coerent într-un fel. Ca la un program unde spunem că analizăm mai întâi activitățile și nu neapărat sectoarele, să existe un nume care tot revine. O agenție ne-a spus că dacă comisia chiar e serioasă, atunci trebuie să, reor- să se reorganizeze. Și că nu mai poate să aibă aceeași abordare ca până acum. Serviciul European de Cercetare, uh, Parlamentul European de Cercetare eu aș dori să spun că finanțarea în plus nu este unica soluție pentru a îmbunătăți eficienta, eficiența sau eficacitatea sistemului și programului Erasmus+. Plus. Avem nevoie ca activitățile de gestiune ale acestor proiecte să fie mai eficiente. Trebuie să definim care sunt inovările ar trebui să fie procese sau produse sau servicii noi sau îmbunătățite și acestea să fie oferite clienților. Povara administrativă de asemenea trebuie să fie redusă. Instrumentele informaționale și ele trebuie să fie îmbunătățite. Multe îmbunătățiri pot fi aduse acestui program în așa fel încât să meargă mai bine, nu doar finanțarea. Domnul Vic are cuvântul acum? Mulțumesc. Organizațiile mici, în mod clar, au nevoie de mai mult sprijin. Aceasta este lucrul pe care ne-l spune experiența noastră. Tendința este ca organizațiile mai mari, care au mai multă experiență și mai multe resurse, să se descurce mai bine. Noi trebuie să facem spațiu și pentru organizațiile mai mici, în așa fel încât și ele să acceadă la program. Depinde și de formatul pe care îl oferim, dar depinde și de agențiile naționale și de serviciile pe care le oferă ele. Agențiile naționale trebuie să joace un rol de mediatori de facilitare a legăturilor. Este important. Cu toții ne descurcăm uh, cum ne cum, însă în momentul în care vorbim despre specificitățile de sector, nu este vorba doar de numele de brand. Mulți dintre candidații uh, de pe teren au spus că au nevoie de acest nume de brand ca să identifice corect programele. Însă, în diversele agenții naționale și în diversele state membre există diverse abordări, pentru că situațiile sunt ele însele diferite. Nu putem avea o abordare unică Trebuie să fim uniți în diversitate. Aceasta este tocmai ideea programului. Domnul Trațert. În sectorul tineretului aud foarte des că numele de brand Youth in Action merită, deci are o oarecare valoare. Youth in Action pentru mine nu este un nume de brand. Pentru mine este un punct de pornire și Erasmus Plus spune că programul respectiv are ceva de oferit și pentru tineret. Nu e Ana Frank, dacă îmi permiteți să exagerez. Avem uh, Grundtvig, Leonardo și Comenius. Acestea nu sunt puncte de pornire unde spun că există oportunități pentru educație în școală în Erasmus+. Plus. Se face referire la un program uh, anterior, care era complet diferit. Reintroducerea acestor nume de brand va crea un haos foarte mare și va duce la lipsa de vizibilitate a anumitor programe. Trebuie să înțelegem că Erasmus Plus este perceput ca un, o oportunitate pentru mobilitatea studenților în învățământul superior. Și apoi, la contextul uh, politicilor naționale, Ministrul Educației este cel care spune că mobilitatea în învățământul superior este importantă. Toți ministrii educației spun acest lucru, dar mobilitatea este importantă și în alte domenii. Este important ca și profesorii să aibă această mobilitate. Așadar, este important ca la nivel național, în politicile din domeniul educației, să se înțeleagă rolul mobilității. Vă mulțumesc! Și aceste răspunsuri au fost foarte interesante și acum aș dori să-i dau cuvântul lui Zver, dar aș dori să spun și eu câteva lucruri. A fost foarte important în cei 30 de ani. Doamna Sofia Corau a fost mama Erasmusului și am acordat un premiu important în uh, Spania și anul acesta se sărbătoresc 20 de ani ai, al, în, pentru sistemul european de voluntariat despre acestea. Nu s-a, nu s-a vorbit foarte mult, dar trebuie să matematia și pe acesta. I-am spus și comisarului, trebuie ca acesta să aibă un domeniu de aplicare mai mare. Și apoi și sportul este un element important. În al doilea rând, cred că pentru acțiunile strategice și ele sunt o mare provocare pentru Erasmus. însă ele ne pot ajuta ca provocări să îmbunătățim calitatea sistemului, în așa fel încât să creăm un spațiu educațional european de calitate. Și în încheiere, fără îndeală și raportorul se va ocupa de chestiunea aceasta, Garanția pentru master. Nu cred că acesta a avut un uh, succes în rândul tinerilor și trebuie să analizăm de ce. Nu în ultimul rând, eu sunt convinsă că s-a pierdut din vedere care erau obiectivele, de fapt? Numele nu era doar uh, opțiune. Pentru multă lume, aceste nume au dus la ambiguitate. S-a înțeles că doar tinerii din mediul universitar ar putea beneficia de pe urma programului Erasmus+. Așadar, trebuie să avem mare grijă cu numele, cu brandurile. Acestea sunt foarte importante. Și doamna Trepel a spus cât de este important ne-am cerut să nu fie doar o opțiune, ci titlul mare să fie Erasmus și apoi să se repete obiectivele. Însă să se sublinieze faptul că nu e vorba doar de partea universitară. Când cineva aude Erasmus, uh, se gândește automat la studenții care merg uh, în Erasmus. Dar nu este doar atât. Acum, domnul raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să vă prezint câteva dintre concluziile mele ele se alinează concluziilor pe care le-ați prezentat dumneavoastră. Mă bazez în concluziile mele pe prezentarea celor patru uh, experți. Bineînțeles, țin seama și de comentariile colegilor mei de la acest, uh, din această comisie. Informațiile prezentate de domnul Vechter sunt uh, sunt uh, motiv de optimism, în opinia mea. Când se analizează fiecare, când se discută cu fiecare agenție națională în parte, avem de la fiecare o impresie diferită. De aceea, studiul e uh, mai important decât uh, simpla ideea de a discuta cu aceste agenții. Concluziile studiului sunt foarte valoroase și ele. Am concluzionat și noi că s-a ameliorat uh, cooperarea transsectorială și finanțarea s-a ameliorat, însă există anumite întârzieri și sunt de acord că ar fi o idee bună să contribuim mai mult pentru, îmbunătățirea, pentru creșterea bugetului, dar viața nu e întotdeauna atât de simplă. Eu cred că am transmis un mesaj foarte clar și important astăzi tuturor celor care lucrează în domeniul educației. Ne-am săturat de toate aceste schimbări structurale. Probabil că am putea oferi premiul Nobel acelui comisar care se hotărăște să nu schimbe din uh, temelie structura întregului sistem. Acelui comisar care nu va mai dori să înceapă de la zero cu întregul sistem. Am văzut că anumite, în anumite situații au apărut probleme cu trecerea la noul sistem, la noul mecanism. De aceea avem nevoie de mai puține instrumente, dar de instrumente mai utile. Sper că sistemul își va păstra stabilitatea pe viitor și că nu vor surveni alte schimbări care să reprezinte un șoc pentru consumatori. De asemenea, trebuie să consolidăm cooperarea între agențiile naționale și Comisia Europeană. Și aici vorba mai ales de cooperarea cu agențiile executive din domeniul uh, educațional și audiovizual și mai departe. Această agenție care are sediul în Bruxelles. Armonizarea și standardizarea sunt uh, concepte bune, dar trebuie să ne asigurăm că există și o marjă de flexibilitate, de autonomie în diversele sectoare. Asta am înțeles eu din prezentările dumneavoastră. De asemenea, este important să asigurăm cooperarea și între agențiile naționale, mai ales în domeniul tineretului. Ce înseamnă acest lucru? Agențiile naționale vor fi un partener mai bun în cooperarea cu Comisia Europeană. În săptămânile și lunile care urmează vom analiza în cu mare atenție studiile dumneavoastră. A fost dificil să le analizăm în doar o săptămână, să analizăm toate avantajele și dezavantajele, după cum le-ați spus dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru cooperare încă o dată, pentru uh, faptul că m-ați ajutat la pregătirea acestui raport de punere în aplicare. Un alt mesaj mai este important de subliniat. Reprezentantul Comisiei Europene ne-a spus că nu este bine dacă jucătorii de magnitudine mai mare au un avantaj. acest lucru este valabil atât pentru organizații cât și pentru proiecte. Trebuie să-i sprijinim și pe jucătorii mai mici. Astfel, Erasmus Plus va avea și mai mult succes decât în prezent. Nu în ultimul rând, aș dori să spun că Erasmus Plus are un potențial imens pentru îmbunătățirea calității educației. În plus, el are un potențial imens și pentru îmbunătățirea calității uh, și pentru îmbunătățirea identității oamenilor și incluziunilor în procesele democratice. Sunt complet de acord cu această opinie a colegului Sver. Au trecut două ore cu conversații foarte interesante. Avem acest raport de punere în aplicare al Comisiei CULT și eu consider că este o oportunitate importantă pentru noi să le oferim tuturor agențiilor care gestionează programele într-un procent foarte mare, sunt agenții foarte mari deci să le oferim uh, mulțumirea noastră și să înțelegem care sunt responsabilitățile lor. Domnul Sver are foarte multe materiale de lucru acum pe care se poate baza pe viitor. Le vă mulțumim încă o dată tuturor experților, am încheiat acest punct de pe ordine de zi și în ceea ce urmează vom avea o întâlnire comună cu Comisia ITRE din Parlamentul European. Aceasta va începe peste 5 minute. Vă rog să rămâneți în sală pentru că vom vorbi despre industriile culturale și creative sunt foarte importante pentru